felicit pe diplomații pe care Taiwanul le are în toată lumea și mai ales la Bruxelles. Vă mulțumesc! Muchas gracias, señor Díaz Temera. So now the debate is closed. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Diaz de Mera. Am încheiat această dezbatere și mâine va avea, va avea loc votul. Următorul punct de pe ordinea de zi Îl reprezintă intervențiile cu durata de un minut. În conformitate cu articolul 150. Domnul Teixeira are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia de Comerț Internațional um, um, analizează acordul bananelor și Parlamentul se va pronunța privind reducerea tarifelor la exportul de banane din țările Americii Latine. Niciuna din uh, regiunile ultraperiferice, nici Madeira, nici altele dintre cele opt, mai ales uh, insulele Canare, care sunt foarte afectate, nu sunt împotriva acestui acord. Aceste regiuni își doresc un singur lucru. Dacă le celem altora aceleași uh, condiții de igienă fitosanitare și de respectarea drepturilor lucrătorilor care li se cer lor pentru accesul pe piață, atunci este o chestiune de echilibru și de justiție. Trebuie să fie compensate, despăgubite în funcție de, de prejudicii, de daune. Și dacă nu, atunci să li se spună verde în față că trebuie să-și găsească altă meserie, altă sursă de venit fiindcă e clar că pe viitor nu vor mai putea supraviețui așa și vor trebui să uh, să um, renunțe la lucruri, vor fi și pierzători și câștigători și de data asta se pare că vor fi mai mulți pierzători. Mulțumesc, doamna Blinkeviciute. ponia Mulțumesc, domnule președinte. În Europa, numărul de persoane care au drept singură sursă de venit pensia este din ce în ce mai mare. Sunt persoane care au muncit corect toată viața și au crescut copiii și au plătit taxele la stat și nu așteptau decât o pensie demnă și liniștită. Din păcate, nu, aceste așteptări nu se vor îndeplini întotdeauna. Se dă vina pe criză, atunci când criza a crescut, pensiile nu au crescut și oamenii au început să se teamă pentru economiile lor, au trebuit să-și susțină copiii care au rămas fără slujbă. De exemplu, în Lituania, ă, pensionarii au primit o lovitură grea din partea guvernului care a redus pensiile. Astăzi se vorbește despre o propunere a Comisiei de a ă, crește vârsta de pensionare, dar eu nu cred că este o soluție milioane de persoane vor ajunge să cadă în capcana sărăciei dacă se întâmplă acest lucru pe măsură ce perspectiva pensiei se îndepărtează. Trebuie să ținem cont și de faptul că femeile se află într-o situație vulnerabilă pentru că foarte des sunt plătite mai puțin, au uh, locuri de muncă parțiale, uh, sunt în concediu de maternitate sau au grijă de persoane cu handicap. Deci cer comisiei să asigure alte soluții pentru pensionari. Mulțumesc, doamna Husmenova. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Pe data de 10 noiembrie, Bulgaria marchează două aniversări, căderea zilului Berlinului și căderea regimului comunist în Bulgaria. Aceeași dată este și data la care sărbătorim libertatea de exprimare în Bulgaria și nu este o coincidență. Trebuie însă să ne amintim regimul totalitar și trebuie să nu pierdem din vedere chestiunea terorismului, terorismul care ia amploare. Avem nevoie de mecanisme de luptă împotriva terorismului, fără a încălca însă drepturile omului și libertatea mass media. Liberalii sunt conștienți de acest lucru, însă pentru aceasta e nevoie de o uh, unificare a rețelelor uh, regionale și naționale, în așa fel încât uh, răspunsul nostru poate fi rapid. Domnul Romero Irueda, la ultima plenară am, v-am prevenit. A fost în Sahara Occidentală o tabără de refugiați a fost uh, desfințată, au murit foarte mulți oameni, sunt foarte mulți dispăruți. Și ce fac europenii? Uh, spun, stați liniștiți, uh, nu trebuie să ne băgăm. Noi dorim să protejăm interesele europene în această zonă a lumii, dar doamna, doamna Ashton trebuie să spunem foarte clar că aceste provocări sunt uriașe și noi trebuie să Uh, respingem, să condamnăm aceste acțiuni și să cerem Marocului să-și asume răspunderea. Iar în momentul în care nu facem acest lucru, nu facem decât să punem capăt acordurilor comerciale și a uh, privilegiilor Marocului. Haideți să nu ne mai batem joc de drepturile uh, omului. Domnul Migalski. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că doamna comisar a rămas alături de noi, pentru că acum vorbim despre un subiect care cu siguranță o interesează. Ați mai auzit acest lucru, dar nu e nicio glumă. Din 5 în 6 noiembrie, un uh, ziarist de la Comersant din Rusia, Oleg Kashin, a fost bătut în fața casei sale din Moscova. Sunt convins că ați auzit de acest lucru, doamnă comisar. I s-a rupt un picior, i s-au rupt degetele și a ajuns să fie internat din această cauză. Nu este primul atac de acest gen care se întâmplă la uh, est de Uniunea Europeană. Conform unor experți polonezi, în Rusia, în ultimii zece ani, 300 de ziariști au murit pe teritoriul Federației Ruse. Ceea ce este foarte îngrijorător pentru că libertatea de exprimare și libertățile civice sunt extrem de importante pentru noi în Uniunea Europeană. Deci, când vorbiți cu uh, o colegii din Rusia, vă rog să spuneți cu fiecare ocazie că acest lucru nu trebuie să se mai întâmple. Domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă atrag atenția cu privire la situația gravă din Sahara Occidentală. Um, s-au uh, înființat tabere de protest împotriva condițiilor de trai îngrozitoare și uh, împotriva referendumului care eh, s-ar putea să pună capăt dreptului de autodeterminare. Iar eh, evenimentele din această săptămână de desfințare a taberelor a dus la foarte multe tensiuni, la sute de răniți, de persoane date dispărute și, bineînțeles, din păcate, la morți. Și eh, iată că și unor cetățeni europeni nu li s-a permis să se deplaseze acolo pentru a da dovadă de solidaritate inclusiv unui deputat uh, al Parlamentului European, uh, președintele Federației Mondiale a um, Tineretului Democratic, precum și altor membri ai ONG-urilor. Iar tăcerea unor înali uh, responsabili europeni este rușinoasă este vorba de complicitate, mai ales că ai, vorbim aici despre o, o, o țară cu un stat foarte avansat și nu cred că putem să ne permitem să nu denunțăm o astfel de situație. Mulțumesc foarte mult. Domnul Borghezi are cuvântul. Președinte, eu Mulțumesc, domnule președinte. Voiam doar să atrag atenția președintelui Parlamentului European asupra unei decizii care a intervenit acum câteva zile. Este o chestiune care ține și de competența doamnei comisar. E vorba despre o decizie judecătorească extrem de gravă pentru că relativizează acoperirea unei directive a Uniunii Europene, o directivă foarte importantă și anume aceea cu privire la terorism. Cred că nu putem împărtăși interpretarea extensivă a protecției cetățenilor care pot uh, beneficia de drepturi de bază, cum este dreptul la azil, dreptul uh, recunoașterii statului de refugiat politic, nu putem să recunoaștem aceste drepturi teroriștilor. Dacă recunoaștem aceste drepturi teroriștilor, așa cum ar vrea Curtea de Justiție, am uh, închide ochii la toate uh, atentatele teroriste care au făcut victime. Comisia ar trebui să modifice directiva pentru a evita întreprinderile extensive și uh, interpretările abuzive ale uh, textelor Uniunii Europene care luptă împotriva terorismului. Doamna Sancler are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Luna trecută, la Strasbourg Parlamentul a votat o creștere de 5,9 a uh, bugetului Uniunii Europene. Asta doar ca să avem uh, mai mulți bani pentru șampanie aici, acum când cetățenii se confruntă cu criza economică. Cetățenii din circumscripția mea au luat poziție împotriva crizei, au ieșit în străzi, în Londra și uh, e vorba de acțiunea unui grup mic, însă uh, uh, vor avea de suferit mulți din cauza crizei. Universitățile au de suferit, se reduc cursurile, profesorii sunt mai prost plătiți și infrastructura este din ce în ce mai critică. Spunem că viitorul este important pentru noi, dar iată că acum generația tânără are cel mai mult de suferit. Vreau să închei cu o avertizare, domnule președinte. Aroganța dumneavoastră îi va, lăsa pe mulți în, îi va scoate pe mulți în stradă. Vă rog să vă beți cu plăcere șampania, doamnelor și domnilor. Madame Basescu. Doamna Băsescu

domnule președinte. Din, în numele socialiștilor spanioli, vreau să-mi manifest îngrijorarea cu privire la violențele din Sahara Occidentală și Maroc. Noi sprijinim drepturile omului și ne întristează situația soldată cu morți, iar um, informațiile pe care le avem sunt destul de neclare. Ne bucurăm că va exista o anchetă din partea Marocului. Am dorit să existe o politică privind transparența informațiilor. Importanța strategică a Mar Marocului pentru Europa înseamnă că Uniunea Europeană ar trebui să uh, se unească cu forțele internaționale pentru a înlezni dialogul care uh, este în desfășurare la ora actuală, inclusiv Spania aici, în, în ciuda gravității acestor evenimente, s-a menținut dialogul până acum și avem deja o nouă rundă de negocieri în curs. Acest conflict durează de peste 30 de ani și trebuie să-i punem capăt curând printr-o soluție pe care toate părțile implicate să o accepte. Sub egida ONU, guvernul uh, marocan reprezentanții Saharei Occidentale, fiindcă acesta este singurul for care va putea să găsească o soluție. Mulțumesc foarte mult. Domnul Iobro. Parlamentul European. Domnule președinte, stimați colegi, în repetate rânduri, Parlamentul European a, apăr, a apărat drepturile cetățenilor, libertățile politice, și așa mai departe. De aceea m-am mirat să aud că la ultima plenară de la Strasburg Parlamentul European nu a luat poziție în legătură cu alegerile locale din Ucraina care avea, vor avea loc în curând, deși uh, informații din surse credibile arătau că opoziția este hărțuită, că sunt hărțuiți jurnaliștii și că toate acestea sunt orchestrate de, uh, de partidul aflat la guvernare. Decizia a fost uh, amânată. Decizia ca Parlamentul European să ia poziția a fost amânată, ceea ce ne îngrijorează. Mă miră să aud astfel de evaluări pozitive despre alegerile locale din Ucraina făcute de câțiva deputați, ceea ce contravine ce a spus doamna Ashton. Mulțumesc, domnul pane Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mă bucur că Comisia Europeană a confirmat faptul că extinderea este strategia cea mai bună pentru Balcanii Occidentali. A confirmat de asemenea faptul că își va realiza promisiunea de a susține țările din această regiune. Aș vrea să salut măsurile luate, cum ar fi abolirea solicitării de vize, progresele făcute în Montenegru, care acum are statutul de țară candidată, progresele negocierilor cu Serbia de asemenea. Există însă în continuare și provocări, cum ar fi deschiderea dialogului între Serbia și Kosovo, care este necesar pentru stabilitatea regiunii și progrese în ceea ce privește numele Macedoniei, dosar care a tărăgânat prea mult. Avem nevoie de asemenea o nouă abordare în privința Bosniei-Herzegovina și trebuie să începem procesul de liberalizare a vizelor pentru Kosovo. În toate aceste chestiuni avem nevoie de o strategie clară, avem nevoie de o viziune clară care va permite acestei regiuni să va apropia mai mult de Uniunea Europeană, ceea ce este în interesul ei și în interesul nostru. Mulțumesc, domnul Cucan. Are cuvântul domnul Milan. Grazie, grazie, signor președinte. 30... Mulțumesc, domnule președinte. De mulți ani Marocul a refuzat războiul cu populațiile Saharei Occidentale. Acum, iată ce se întâmplă. Avem morți, răniți în rândul unei populații care nu dorește decât să trăiască liniștită pe terenul său, iar uh, acum Marocul închide frontierele, nu se furnizează informații, nimeni nu mai poate pătrunde în țară. Uh, un deputat francez nu a reușit, domnul Maier nu a reușit să, să aibă acces, nu obținem nicio informație din partea Comisiei care așteaptă medierea ONU, cea deci eșuează, așa cum a eșuat în ultimii ani. În altul reprezentant nu a luat nicio poziție, chiar dacă ar fi trebuit, astfel încât noi trebuie să reacționăm prin poziția Parlamentului European în ceea ce privește Marocul. Trebuie să

Mulțumesc foarte mult, președinte. G20 începe la Seul și printre subiectele care vor fi abordate există un subiect foarte important, reducerea importurilor din Republica China în ceea ce privește materialele rare. E vorba despre o problemă pentru întreprinderile mici care sunt amenințate de reducerea exporturilor. E, acțiunea Chinei este inacceptabilă și cer reprezentanților Uniunii Europene să colaboreze cu celelalte țări afectate, Statele Unite și Japonia,

atrag atenia asupra faptului că mărirea vârstei de pensionare va conduce la creterea omajului în rândul tinerilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul etichetarea alimentelor este o chestiune care interesează îndeaproape cetățenii Uniunii Europene. Am o veste bună. Între 25 și 27 octombrie, cetățenii slovaci nu au discutat doar despre uh, prima lectură asupra raportului din vară. Studenții de la Universitatea din Nitra industria alimentară, mass media și publicul au participat de asemenea la dezbatere. S-au ținut ateliere, au participat uh, tineri la discuții. Și colegul nostru german, colega noastră, Renate Zomer, a participat alături de trei deputați slovaci. Acest lucru arată că deputații pot face foarte multe în ceea ce privește democrația directă. Nu ar trebui să vorbim doar despre incapacitatea noastră de a rezolva probleme în Europa. Aș vrea să mulțumesc se, misiunii Parlamentului, Parlamentului European la Bratislava. Domnul Kelly. Vreau să vă atrag atenția asupra Zahinei Aștiani, care va fi lapidată pentru adulter în iulie, în urma rezoluției Parlamentului European pe care mulți au susținut-o, s-au purtat și tricouri. Această pedeapsă a fost amânată, dar nu anulată a fost schimbată la execuție prin spânzurare pentru crimă. S-au înregistrat foarte multe petiții, 270.000 și intervenții ale autorităților din întreaga lume, mai ales din partea președintelui Franței, domnului Sarkozy, care a făcut o intervenție personală. Uh, încă o dată s-a înregistrat o amânare de pe 3 noiembrie, dar autoritățile vor să meargă mai departe cu această pedeapsă și să o execute. Vă rog frumos să facem mai multe eforturi pentru a o elibera și pentru a-i asigura azil și pentru a pune capăt încălcărilor uh, omului din această, drepturilor omului din această țară și a crimelor împotriva femeilor. Mulțumesc foarte mult, domnule Kelly a fost ultimul uh, vorbitor. Acum uh, încheiem uh, această parte a ședinței și trecem la raportul domnului.